Europeană. Raportul Swinburne privind atribuțiile Băncii Centrale Europene uh, în materie de sancțiuni și raportul domnului Gualtieri în ceea ce vește colectarea informațiilor statistice de către BCE. Începem cu uh, raportorii, câte patru minute fiecare. În primul rând, domnul Gualtieri. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Parlamentul uh, a fost invitat să se pronunțe în legătură cu uh, reformarea regulamentului uh, privind cuprinderea datelor statistice. Este vorba despre un regulament legat și de posibilitățile Băncii Centrale Europene de a impune sancțiuni de măsurile de care dispune Banca Centrală Europeană. Este vorba și despre un mecanism unic de supraveghere. Banca Centrală în felul acesta dobândește competențe noi și cred că și mecanismele de colectare a datelor și de prelucrare a datelor trebuie să fie modificate pentru că Banca Centrală Europeană va trebui să valorifice și informații statistice care sunt confidențiale, tot așa cum se întâmplă și cu băncile naționale care au competențe de supraveghere. Banca Centrală Europeană va avea de asemenea posibilitatea să transmită băncilor naționale, să transmită anumite date uh, confidențiale în cadrul uh, asigurării uh, bunei funcționări a mecanismului european de stabilitate. Sigur că trebuie foarte bine repartizate competențele iar uh, rezoluția care a fost adoptată de către Comisia Econ uh, va trebui să fie completată și cu uh, alte propuneri. Amendamentele pe care eu le-am înaintat în calitate de raportor propun ca datele să poată fi transmise mai departe, în același timp caracterul de confidențialitate să fie protejat agențiile, oficiile naționale statistice uh, vor uh, trebui să ia uh, măsurile necesare pentru a proteja acest caracter de confidențialitate. Comisia Econ a acceptat câteva amendamente care nu erau conținute în recomandarea inițială a Băncii Centrale Europene. Este aici caracterul de transparență um, important din punctul nostru de vedere. Este vorba și despre uh, principiul proporționalității în ce privește furnizarea de date statistice și, um, de asemenea, noi propunem și sancțiuni se face aici o diferențiere între uh, o neglijență sau um, acțiuni um, intenționate um, care sunt eronate. Ne-am propus uh, ca și competențele de supraveghere ale Băncii Centrale Europene să fie consolidate. Uh, eu sper ca propunerile noastre să fie adoptate astfel încât uh, să uh, poată fi respectate și în practică. Mulțumesc și raportorilor din umbră, grupurilor politice pentru colaborare. Sper să constituie recomandările noastre un stimulent pentru Consiliu. Președintele, mulțumesc. Îi dau cuvântul acum doamnei Swinburne pentru patru minute. Mulțumesc foarte mult. Bun venit, domnule comisar Hill. În primul rând, aș vrea să îi mulțumesc domnului Johan van Overveld pentru activitatea excelentă în redactarea acestui raport inițial înainte de a pleca din Parlament pentru a deveni ministrul de finanțe belgian. Și aș vrea să folosesc metodele și viziunile sale în acest raport. Le mulțumesc de asemenea și raportorilor din umbră din toate grupurile politice pentru cooperarea în acest raport. În pofida unor divergențe pe părți minore din raport, sper că această uh, atitudine de uh, bunăvoință va fi extinsă pe tot raportul care va fi votat mâine. În uh, mandatul anterior am făcut schimbări majore în ceea ce privește BCE. În loc să aibă puteri doar legate de politica monetară, i-am conferit prerogative de a supraveghea bările cele mai mari din zona euro, astfel încât și alte bănci din afara zonei euro să se poată alătura mecanismului de supraveghere supraveghere. Uniunea bancară a schimbat fundamental rolurile și responsabilitățile BCE. Sigur că BCE trebuie să continue să fie independentă de statele membre în ceea ce privește politica monetară, însă este imperativ uh, ca aceast, în această nouă funcție de supervizor bancar să poată fi tras la răspundere. De aceea este nevoie să existe transparență în operațiunile uh, BCE. Sigur că am făcut uh, pași uriași înainte în ceea ce privește împărtășirea de informații cu Parlamentul, astfel că este prezentă o oarecare răspundere democratică în acest proces. De aceea susțin transparența și răspunderea în cea mai mare măsură posibilă. În, uh, atunci când BCE impune o sancțiune asupra unei instituții financiare, putea hotărâ dacă această sancțiune poate fi făcută publică. Era la discreția sa să hotărască dacă să dezvăluie sau nu această informație. Văd uh, motivele pentru care să nu se publice faptul că băncile au fost uh, sancționate, de exemplu în cazul unei situații de criză financiare extinse. Sau poate că există anumite îngrijorări uh, legate de operațiunile bancare, însă aceasta nu ar trebui să fie norma. Proces procedurile bancare trebuie să fie dezvăluite public imediat uh, faptul că ești pe prima pagină a tuturor ziarelor uh, prezintă un risc de reputație mult mai mare și de aceea am făcut un compromis între grupurile politice pentru a uh, oferi o perioadă de timp de trei ani, astfel încât BCE să nu mai aștepte să anunțe atunci când a sancționat o instituție financiară. Sunt să dezamăgită că există un domeniu în care nu am găsit până acum un compromis. Eu cred ferm în uh, prezumția de nevinovăție. Așadar, dacă considerăm că o parte a pedepsei pentru încălcarea uh, regulilor uh, este un prejudiciu al reputației, atunci uh, mi se pare normal să acordăm o perioadă mai lungă de timp înainte ca situația să fie dezvăluită pieței extinse. Ah, pentru că altfel ah, se poate pierde valoarea ah, acțiunilor doar pe baza unei singure acuzații Uh, chiar înainte să se finalizat uh, uh, procesul și apelul. Eu cred însă într-un sistem de sancțiuni care să crească eficiența BCE în executarea prerogativelor de supraveghere. Sper așadar că majoritatea Parlamentului European și a grupurilor politice vor sprijini în continuare această abordare care face apel la o mai mare transparență. În ceea ce privește raportul Gualtieri, am puține de adăugat, deoarece calitatea reglementărilor depinde de calitatea statisticilor la care, pe care le furnizează autoritățile de supraveghere. De aceea sper că aceste propuneri de rapoarte vor fi susținute mâine. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această intervenție. Dau acum cuvântul uh, Comisiei reprezentată prin Lord Hill. Două minute. Uh, Sunt recunoscător pentru faptul că avem ocazia să discutăm uh, sancțiunile BCE și datele uh, statistice și vreau să-i sancționez pe doamna Swinburne și pe domnul Gualtieri avem uh, nevoie de acestea pentru că dau BCE-ului posibilitatea de a pune în aplicare legislația bancară. De aceea Comisia susține uh, obiectivele recomandării BCU și pentru că sancțiunile pot să aibă un impact financiar și de reputație asupra băncilor și pot să ducă la contestații în justiție, regulile trebuie să fie clare, consecvente și să ofere certitudine juridică. De aceea Comisia nu are preocupări majore în legătură cu abordarea pe care are BCU-ul în recomandarea sa. Comisia, Serviciul Legal, Juridic al Comisiei a detectat două inconsecvențe consecvențe juridice între recomandarea bce ului și uh, proiectul de aviz al Parlamentului uh, și uh, mecanismul uh, unic de supraveghere. Uh, acest lucru duce la o problemă de temei uh, juridic și uh, e vorba aici nu numai de regulamentele BCE-ului. Uh, celălalt punct se referă la publicarea sancțiunilor. BCE-ul și Parlamentul, în avizele sale, au propus să uh, ofere flexibilitatea BCE-ului să întârzie publicarea sancțiunilor până uh, uh, la rezolvarea contestațiilor. Înțeleg logica acestei abordări și văd de ce BCE-ul dorește această discreție. Există totuși o inconsecvență juridică cu mecanismul unic de supraveghere care arată că BCE-ul trebuie să publice sancțiunea chiar chiar dacă a existat o contestație sau nu. Deci trebuie să analizăm acest punct uh, pentru a încerca să îl rezolvăm. În ceea ce privește etapele Uh, următoare, uh, Comisia va uh, adopta propriul său aviz și va lucra cu BCE-ul și cu Parlamentul European pentru ca BCE-ul să dispune de instrumentele necesare pentru aplicarea regulilor bancare. Comisia a avut un aviz pe 13 octombrie în ceea ce privește alinierea reglementărilor privind colectarea de date statistice. Uh, schimbările propuse vor permite transmiterea uh, unor uh, informații confidențiale între toate autoritățile care au competențe de supraveghere și în felul acesta se va ușura sarcina întreprinderilor. Salutăm raportul Parlamentului European, suntem de acord cu punctul de vedere al Uh, Parlamentului uh, exprimată în raportul uh, Comisiei Econ. Mulțumesc. Trei minute la fix. Felicitări. Domnul Balz. două minute. PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul PPE salută dezbaterea de astăzi. Este, de fapt, o clarificare a competențelor Băncii Centrale Europene, um, inclusiv cu aspecte um, legate de posibilitățile de sancționare. Comisia Econ și-a exprimat punctul de vedere și uh, cred că Uh, și noi parlamentarii uh, ne-am asumat anumite obligații. În ce privește datele statistice, Banca Centrală Europeană uh, trebuie să creeze garanții ca informațiile confidențiale să rămână confidențiale cât de mare este volumul de eh, date eh, solicitate de către Banca Centrală Europeană rămâne încă de eh, lămurit, pentru că nu ne dorim și niște centre paralele, separate, naționale de colectare a datelor. Trebuie să fie create structuri foarte clare, este important uh, Uh, ele vor constitui baza pentru buna funcționare a valorificării acestor date. Ceea ce am decis noi va trebui să fie respectat uh, și de către BCE. Acest lucru este uh, valabil inclusiv uh, vis-a-vis -vis de rapoartele noastre. Colaborarea cu uh, administrațiile naționale va fi importantă. Publicarea datelor trebuie să respecte cadrul legislativ. Există și o componentă internațională, necesitatea de a exista uh, Uh, condiții echitabile de concurență în cadrul comunității. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc la rândul meu și îi dau cuvântul domnului Mavride din partea grupului Eșide pentru două minute. Mulțumesc. Această revizuire a regulamentului existent privind prerogativele BCE de a impune sancțiuni pentru nerespectarea regulamentelor și deciziilor a fost făcută pentru ca sarcinile și atribuțiile BCE să fie aliniate la regulamentul privind mecanismul unic de supraveghere. Domeniul de aplicare sau um, posibilitatea BCE de a aplica sancțiuni a fost extinsă, astfel încât uh, BCE să poată aplica sancțiuni administrative legate de sarcinile sale de supraveghere. În acest sens, în Comisia Econ, propunerea noastră pentru Consiliu are ca scop îmbunătățirea textului în mai multe aspecte, printre care în primul rând, să se pună accentul pe faptul că BCE va acționa în baza principiului tratamentului egal aplicat instituțiilor financiare, fără nicio discriminare împotriva niciunui stat membru. În al doilea rând, aceste modificări uh, precizează că perioada de impunere a sancțiunilor începe să se scurgă din momentul inițiere procedurilor de infracțiune și nu data producerii uh, încălcării respective. Și în al treilea rând, trebuie să se asigure transparența prin publicarea deciziei fără întârzieri nejustificate, cu posibilitatea de a uh, amâna uh, publicarea până la trei ani de la luarea deciziei atunci când publicarea imediată ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare. Aș vrea acum uh, să ne exprimăm uh, marea noastră îngrijorare legată de amendamentul PPE care introduce o derogare mai largă și care permite uh, întârzierea la um, nesfârșit a publicării deciziei privind sancțiunea prin sintagma până când vor fi fost epuizate toate căile de atac aceasta este în uh, contradicție cu principiul transparenței. Noi credem că s-ar fi putut găsi o modalitate pentru a găsi o formulare echilibrată care să asigure transparența și echitatea. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Ojoc, din partea ICR. Un minut. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie panowie. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Criza financiară a subminat uh, încrederea în uh, sectorul bancar. Este foarte important să avem un sistem de supraveghere și suficientă transparență pentru a putea să prevenim astfel de uh, uh, crize în uh, viitor. Uh, Schimbul de informații statistice uh, este extrem de important și totuși trebuie să uh, protejăm uh, informațiile confidențiale sau informațiile sensibile. Sunt de acord cu principiul ambelor rapoarte și cred că amendamentele depuse sunt echilibrate. Uh, există însă un pericol uh, politic uh, în ceea ce privește transferarea competențelor naționale la nivel european. Aceste dispoziții fac parte dintr-un puzzle mai lărgit care vizează integrarea sistemelor statelor membre, inclusiv sistemul financiar și în această privință sunt sceptică. Mulțumesc! Domnul, doamna Van Nieuwenhuizen, două minute, grupul ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc celor doi raportori și tuturor colegilor care au contribuit la realizarea acestor rapoarte. Mulțumesc pentru activitatea desfășurată. Domnule președinte, ultimii ani au dovedit că uh, nu a existat o supraveghere um, a băncilor, ceea ce a dus la uh, profunde tulburări pe piața economică și uh, în uh, societate. Acum este important ca Banca Centrală Europeană să poată acționa cât mai repede acolo unde instituțiile financiare încalcă regulile și uh, creează uh, riscul de a ne uh, întoarce la perioada de criză. Pentru noi trei elemente sunt foarte importante. Consolidarea sectorului financiar, o bună supraveghere a sectorului financiar și înlăturarea neajunsurilor. Trebuie să restabilim încrederea pe plan internațional și în Europa trebuie să existe uh, credibilitatea instituțiilor financiare, iar băncile care nu respectă regulile trebuie să fie sancționate. Uh, uh, din acest punct de vedere și fondul de salvare trebuie să fie sporit. Dacă există dovezi ca, că băncile au încălcat regulile, atunci anchetele trebuie să fie finalizate cât mai repede, trebuie să fie impuse sancțiuni, iar sancțiunile trebuie să fie publicate în momentul în care deciziile sunt definitive. Este de asemenea necesar un mai bun flux informațional noi sprijinim din acest punct de vedere amendamentele. Președintele, mulțumesc. Îi voi da cuvântul domnului Matias din partea GUE. Nu, din partea verzilor, domnul Gigold se colectează președinte. Da, foarte pe scurt, stimate colegi, stimați colegi, Stimate domnule eh, președinte, dragă Gay Swinpon, eh, nu eh, am avut o dezbatere și o discuție conflictuală când am elaborat aceste rapoarte și mulțumesc pentru buna colaborare. Mie mi se pare că Există probleme mai degrabă în practică decât în ce privește reglementările. Mă întreb uh, dacă uh, Banca Centrală Europeană trebuie într-adevăr să uh, creeze un fel de registru al creditelor până la suma de 50.000 de euro. Eu cred că trebuie totuși respectat uh, principiul proporționalității și domnul Balț s-a referit la asta. Nu cred că trebuie să exagerăm. Din acest punct de vedere, cred că ar trebui Comisia să reanalizeze uh, propunerile uh, ca să corespundă principiului proporționalității. Iar în ce privește sancțiunile, dacă ele ar trebui să fie publicate, nu știu, eu cred că din perspectiva statului de drept uh, este un fel de uh, prepronunțare uh, în legătură cu condamnarea unei instituții. Eu cred că Uh, trebuie să uh, nu ne grăbim cu publicarea sancțiunilor, dar aș vrea să știu cum vede uh, Comisia problemele legate de articolul 16. Președintele îl întrerupe pe vorbitor și îi dă cuvântul pentru un minut și jumătate domnului Patrick O'Flynn. La ultima întâlnire a Comisiei Econ uh, îi spuneam domnului Draghi că îmi pare rău pentru el și încă simt acest lucru. Uh, problema este că se pot uh, face foarte multe ajustări ad hoc la prerogativele BCE și cu toate acestea tot există o zonă euro suboptimă prin abolirea guvernelor naționale și a oricărui sentiment de identitate națională în rândul populațiilor locale, se poate crea o zonă euro care să funcționeze corespunzător. Este nevoie de sprijin popular pentru transferuri masive de euro. Ar trebui implementată o putere uh, politică nemiloasă pentru a impune astfel de politici. Nu aveți asta și eu mă rog să nu se întâmple niciodată așa pentru pentru că rezultatul cel mai bun ar fi să se abolească moneda euro și să se revină la monedele naționale, astfel încât guvernele naționale să fie responsabile față de populațiile naționale Astfel, uh, cursul de schimb ar putea fi folosit ca un mecanism de ajustare pentru a proteja activitatea economică în părțile mai slabe ale Uniunii Europene. Vreți uh, să creșteți rolul BCE. Poate că acest lucru este de înțeles în anumite circumstanțe, însă practic nu facem decât să uh, cârpim un vehicul care nu mai funcționează. Și acum cred că a venit momentul să trimitem euro la groapa de gunoi. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Marușic. Un minut și jumătate. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Domnule președinte, domnilor și domnilor, suntem aici și aproape miezul nopții și asta arată că nu ne sunt indiferente problemele pe care le discutăm. Ne aplecăm asupra detaliilor funcționării BC-ului în același timp. Uh, criza de care ne temem este generată uh, de un sistem de uh, Banca Centrală Europeană. Această bancă funcționează ca o instituție care controlează uh, Uh, moneda euro. Și ce înseamnă acest lucru? Inflația și deprecierea monedei euro uh, constituie un uh, beneficiu, un avantaj pentru Banca Centrală Europeană. În același timp, acest lucru presupune pierderi pentru cei care folosesc această monedă și acest lucru depreciază moneda economiile naționale aveau în trecut propria monedă și o puteau controla în trecut. Acum, noi hrănim acest uh, parazit uriaș în Europa, care este sursa de unde a provenit uh, uh, criza. Cred că ar trebui să ne întoarcem la monedele naționale tradiționale. Mulțumesc! Domnul Ferber are cuvântul. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimate colegi, estimați colegi. Nu vorbim aici despre da sau nu pentru euro, ci este vorba uh, prin uh, mod, uh, despre modul în care Banca Centrală Europeană, în cadrul Uniunii Bancare Europene, va trebui să își asume și să-și îndeplinească rolul pe care îl vedem noi inclusiv prin impunerea de sancțiuni atunci când anumite instituții financiare nu își își îndeplinesc îndatoririle. Deci ă, tot ceea ce gândim noi în clipa de față ă, este ă, în favoarea funcției de supraveghere a Băncii Centrale Europene. Eu salut redactarea celor uh, două uh, rapoarte. Oricum, însă, uh, nu vreau să existe o dublă sancționare. Eu cred că obligația de a publica sancțiunile trebuie să fi, existe doar atunci când anchetele sunt finalizate și trebuie să vedem și cum putem uh, să finanțăm până la urmă uh, mecanismul de uh, încetare activității unei bănci. Pentru că eu nu cred că vom putea să sporim acest fond prevăzut pentru acest tip de mecanism foarte repede. Trebuie să mai existe de asemenea un schimb de informații internațional și sper ca și uh, Consiliul să susțină punctul nostru de vedere. Mulțumesc lui Oli Rehn. Președintele, mulțumesc. Următoarea uh, intervenție, domnul Ionas Fernandez. La Uniunea Bancară. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea bancară este în curs de realizare iar mecanismul uh, unic de supraveghere începe să funcționeze sub umbrela BCE. În curând vom avea și fondul uh, de rezoluțiune bancară, precum și un nou mecanism de garantare a depozitelor. Oricum, ceea ce avem în momentul de față nu este încă suficient, numai 55 de miliarde de euro. Și de aceea, socialiștii au depus un amendament care încearcă să ajungă la o, un cuantum al veniturilor pe măsura sancțiunilor aplicate de BCE. De asemenea, susținem uh, și necesitatea unei surse suplimentare de finanțare care să fie europeană. De aceea vă rugăm să votați amendamentul nostru pentru că consolidează proiectul Uniunii Bancare și ne va ajuta să ieșim mai repede din această criză. Mulțumesc foarte mult. Domnule Luca, un minut. Herr Präsident, Domnule președinte, eu nu am uh, obiecții vis-a-vis -vis de acest raport atunci când ești de acord cu Uniunea Bancară și uh, când ești de acord cu poziția Băncii Centrale Europene. Uh, dar eu mă întreb, uh, oare o instituție care este furnizare de, furnizoare de bani uh, poate să-și asume o asemenea uh, responsabilitate de supraveghere? Nu există oare un conflict de interese între Banca Centrală Europeană și celelalte instituții de creditare? pentru că este vorba despre o instituție care are competențe vis-a-vis de banii noștri pentru uh, întregul sistem financiar și uh, pentru uh, oferirea de credite pentru IMM-urile care uh, necesită aceste credite. Mie mi se pare că este un fel de uh, supraorganism care nu se mai supune unui control democratic și n-ar trebui să existe în Europa. Mulțumesc, are cuvântul domnul Anemans. Uh, suntem acum într-o nouă etapă în istoria Europei. Am conferit noi competențe BCE-ului, care va avea uh, competențe de acum, atribuții sistemice pe care nu le-a avut până acum. Uh, în Parlament uh, avem o serie de competențe, avem tot mai mult de făcut. Ni se spune că moneda este amenințată. Uh, scepticii uh, ne acuză de naționalism, dar este exact invers. Noi uh, predăm împotriva monedei euro pentru că este o idee politică greșită și este o monedă a elitelor și popoarele suferă. Suntem pragmatici atunci când spunem că această monedă trebuie să dispară. Mulțumesc. Doamna Toms, domnul Toms. Mulțumesc. Băncile sunt adesea pe ordinea noastră de zi. Vorbim foarte mult despre sistemul bancar și aș vrea să le mulțumesc ambilor amportori pentru o treabă bine făcută. Suntem cu toții de acord că criza globală a provocat foarte multe probleme unele state membre ies acum din criză. Însă această criză a fost consecința relelor făcute de bănci. Sistemul financiar nu a fost uh, bine gestionat, nu a fost bine controlat. Noi nu vrem ca istoria să se repete și de aceea trebuie să ne asigurăm că Banca Centrală Europeană protejează interesele noastre și interesele tuturor întreprinderilor și tuturor băncilor

Eh, dați-mi voie să felicit eh, Parlamentul eh, precedent și Consiliul pentru ideea de a crea Uniunea Bancară. Înseamnă un progres pentru Europa și doresc și băncii centrale europene toate cele bune. Procesul nu este finalizat, trebuie să elaborăm o legislație care să fie și aplicată și eu cred că este nevoie și de, și de regulamente de asistență financiară rapidă atunci când se constată necesitatea unei asemenea acțiuni. De asemenea, ă, este ă, nevoie de transparență, dar este o chestiune ă, dificilă în sectorul bancar pentru că orice indiscreție poate avea și consecințe nefericite. În ce privește statisticile, eu cred că solicitările din partea băncilor centrale, datele statistice de, solicitate de obicei sunt excesive. Eu cred că um, trebuie să reducem aici povara um, legată de uh, informațiile statistice care trebuie să fie furnizate băncilor centrale. Mulțumesc. Următoarea intervenție, un minut și jumătate. Doamna Maletici, mulțumesc, domnule președinte. Stimate Lord Hill, stimați uh, raportori, este nevoie de date de calitate în ceea ce privește mecanismele de supraveghere. Toate, toate rapoartele subliniază acest lucru și contribuie la consolidarea Uniunii Bancare, care este unul dintre obiectivele noastre. De aceea suntem de acord cu aceste propuneri de rapoarte. Sunt de acord că BCE pentru a-și exercita atribuțiile, trebuie să aibă acces la date statistice confidențiale. Însă sistemul trebuie să fie clar și simplu și să țină cont de procedurile naționale. Referitor la sancțiuni, supravegherea trebuie să fie însoțită de măsuri care să încurajeze băncile să rezolve problemele cu care se confruntă. În același timp însă, trebuie să definim bine rolurile în, uh, la nivel european și la nivel național între BCE și băncile centrale. Și cred că acest raport merge exact în această direcție. Mulțumesc. Domnul Caras, acum un minut și jumătate. Stimate domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, da, noi spunem uh, fără rezerve da pentru Uniunea Bancară și uh, ne bucurăm că ambele rapoarte uh, propun instrumente suplimentare la dispoziția BCE. Pe de o parte statisticile și pe de altă parte un mecanism de sancțiuni pentru a putea acționa eficient în cadrul Uniunii Bancare. În ce privește statisticile, încă uh, lipsește proporționalitatea. Iar în ce privește mecanismul de sancțiuni, noi spunem uh, da fără rezerve pentru că un, uh, reguli uh, care nu prevăd sancțiuni seamănă cu un pește fără carne sau cu o dantură fără dinți. Deci, eu cred că trebuie să existe o cale legală care să prevadă și sancțiuni. Dar, bineînțeles că abia atunci când hotărârile judecătorești, eventual și calea legală este finalizată, abia atunci trebuie să existe și obligația de publicare a sancțiunilor. Proiectele sunt uh, echilibrate și um, constituie un șantier binevenit pentru ca uh, activitatea financiară să devină mai sigură. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum domnului Vă mulțumesc, domnule președinte. Prin intervenția mea aș vrea să susțin amendamentul numărul 4, și anume dimensiunea globală a sancțiunilor băncile, banca, uh, băncile care lucrează în Statele Unite lucrează într-un cadru uh, mult mai uh, strict mai, în comparație cu băncile americane care activează în Europa. Aceasta creează terenul unei concurențe inegale um, și acest lucru ar putea să fie stimulente pentru partea americană să impună sancțiuni foarte mari. Citind presa internațională, am observat că există astfel de cazuri. Cred că cu acest amendament ne îndreptăm în direcția cea bună. Uh, imaginea în ansamblul său este una bună pentru că există o, politi- o decizie politică pentru Uniune Bancară Vedem că directorul BC este foarte uh, competent, este dinamic, eficient, a luat uh, inițiative și cred că Eh, trebuie să spunem și cuvinte frumoase pentru Lordul Hill, pentru că um, se mișcă foarte rapid și eficient, iar membrii Comisiei Econ eh, trebuie și ei felicitați. Eh, este un mesaj pozitiv într-o Uniune Europeană care este pusă la îndoială. Mulțumesc! Ajungem la procedura intervențiilor spontane, doi vorbitori, fiecare câte un minut. Θα επανέλθω στο ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων. Mulțumesc uh, foarte mult, spune domnul Marias. Vorbim uh, foarte mult despre conflictele de interese. Practic, Banca Centrală Europeană pune accentul uh, pe uh, politica financiară. În același timp are competențe pe partea de supraveghere. Supraveghează cele 130 de bănci sistemice, bănci care dețin 81% din activele sectorului bancar european. Însă Banca Centrală Europeană este creditor al statelor pe piețele secundare a cumpărat cel puțin 117 uh, uh, miliarde de euro, constând în uh, titluri de stat. În același timp, BCE este membru al Troicăi și are consilieri tehnici. Deci există niște conflicte de interese clare. Banca Centrală Europeană are prerogative consolidate, însă nu există o contrapondere politică împotriva acestora. Mulțumesc foarte mult, domnul Viegas, un minut. Interveniu pe denunț. Mulțumesc, eu intervin pentru a uh, spune că Uh, uh, nu sunt uh, mulțumit de statutul care reglementează rolul Băncii Centrale Europene, pentru că acum BCE profită de criză pentru a-și extinde competențele și acum ar putea chiar să achiziționeze active toxice ale băncilor. Uh, aceste reforme structurale au fost într-un fel uh, impuse uh, statelor membre. Deci, uh, cum este posibil ca aceeași instituție care controlează politica monetară să fie și uh, supervizorul activității instituțiilor financiare. Eu cred că trebuie să existe de fapt o legitimitate democratică în uh, această funcționare. Uh, eu cred că această funcție și obligație democratică nu este îndeplinită. Un cartonaș albastru din partea domnului Giegold. Mr. Giegold, uh, 30 seconds uh, for your question. 30... Domnule Giegold, aveți 30 de secunde pentru întrebarea dumneavoastră. Foarte pe scurt, uh, noi avem o dezbatere în legătură cu uh, două uh, rapoarte specifice. Unii ne explică uh, faptul că euro nu este o monedă binevenită sau alții au opinii împotriva troicii oare nu putem să respectăm subiectul aflat în discuție? Sunt nemulțumiți, trebuie să decideți dacă vreți să vă implicați în această dezbatere sau nu. Deci ă, nu cred că este o întrebare concretă, dar dacă doriți să răspundeți, vă rog, puteți să faceți acest lucru. Domnul. Eu ă, nu vreau ă, decât să spun că nu este uh, posibil să conferim BCE uh, și funcții uh, politice. Banca Centrală Europeană trebuie să se rezume la funcții tehnice. Dacă îi conferim și puteri politice, este o greșeală. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum lui Lord Hill pentru cel mult două minute. Mr. President, thank you. Domnule președinte, vă mulțumesc. Ora este târzie și totuși dezbaterea a fost interesantă și domnul Gigold ne-a readus la uh, caracterul tehnic al discuției noastre. Arată cât este de importantă faza de implementare uh, pe care am uh, inițiat-o și, uh, sigur, asta confirmă, zicala uh, Diavolul se ascunde întotdeauna în detalii. S-a adoptat un aviz în ceea ce privește informațiile statistice și se va adopta un aviz în ceea ce privește sancțiunile. Am auzit comentariile făcute în această seară de membrii care încă au rămas în sală în legătură cu importanța uh, păstrării confidențialității uh, informațiilor, uh, tratament egal pentru toți, și necesitatea unei bune supravegheri. Și o să meditez la toate aceste chestiuni și sunt recunoscător BC-ului că a pregătit cele două recomandări care oferă o fundație bună pentru Consiliu, Comisie și eh, Parlament asupra căreia să lucreze. Trebuie să avem un sistem sănătos de sancțiuni. Așa cum am spus, există niște chestiuni tehnice de ordin juridic în legătură cu temeiul juridic al uneia dintre recomandări, așa încât voi continua să lucrez îndeaproape cu Parlamentul, cu BCE-ul și cu Consiliul pentru a ajunge la un rezultat echilibrat și cred că asta își dorește toată lumea și uh, o să închei mulțumindu-i doamnei Swinburne și domnului Gualtieri pentru uh, rapoartele lor uh, care ne-au oferit o serie de uh, teme de gândire și uh, s-au dovedit a fi extrem de uh, utile. Și în uh, final, cei doi uh, raportori uh, Eh, două minute fiecare, începând cu domnul Gualtieri. Vă rog. Grazie. Penso che non am... Mulțumesc. Nu cred că am nevoie chiar de două minute pentru concluzii, deoarece am impresia că în ceea ce privește raportul eh, despre colectarea datelor statistice există un consens general în concordanță cu poziția Comisiei Europene. Așadar, cred că mâine vom întruni o largă majoritate pentru adoptarea acestui raport. Și sper că și Consiliul va ține cont de recomandările noastre, la fel ca și Comisia. În schimb, cred că există câteva probleme juridice și tehnice legate de celălalt raport și, bineînțeles, am luat notă de ceea ce a spus Comisia în acest sens și cu privire la dubiile referitoare la temeiul juridic și uh, coerența cu regulamentul privind mecanismul unic de supraveghere. Sper că acest lucru va fi avut în vedere mâine când vom vota pe aceste rapoarte foarte importante. Mulțumesc! Următorul vorbitor este doamna Swinburne, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că sunt niște probleme tehnice. O să cer uh, colegilor mei să trimită un mesaj uh, puternic uh, Consiliului pentru transparență a sancțiunilor. Apreciez că e vorba de o chestiune care s-a dovedit a fi foarte controversată și anume dacă o contestație Uh, trebuie să fie permisă înainte de uh, informarea publică. Uh, vom informa Consiliul și trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să existe o corelare cu legislația privind mecanismul unic de supraveghere de asemenea, trebuie să avem în vedere și cerințele uh, directivei privind uh, abuzul de piață. O să cer membrilor să transmită uh, un mesaj uh, puternic în legătură cu necesitatea informării publice. Uh, mulțumesc, uh, doamnă Swinburne spune președintele. Uh, am ajuns la finalul uh, dezbaterii. Votul va avea loc mâine. Ședința începe mâine la, pe 26 noiembrie la ora 9 până la ora 14 și continuă și după amiaza.